Darf Vă rog să luați loc. Vă rog, doamnelor și domnilor, luați loc. dragi colegi, dragi colegi, în urmă cu 10 zile, Franța a fost atacată într-un mod foarte brutal